Va trebui să adăugăm uh, amendamentul 156, care a fost adăugat la lista de vot. Apoi, uh, pe de altă parte, aș dori să vă um, precizez că în urma întâlnirii raportorilor din umbră, am avut o dezbatere privind clonarea și majoritatea grupurilor politice au exprimat un punct de vedere care mă face să nu uh, susțin amendamentele referitoare la clonare în acest text. Apoi uh, cer uh, la începutul trialogului Comisiei și Consiliului o declarație astfel încât să avem un text specific referitor la tehnologia clonării și o legislație adaptată în consecință. Vă mărturisesc uh, că, m-am simțit total incapabil să mă ocup de redactarea unui act normativ cu privire la, te- la o tehnologie pe care nu o cunosc și pe care nu o stăpânesc deloc. De aceea cred că comisia trebuie să facă o propunere de text care să acopere problematica tehnologiei clonării. Știm că există un uh, text uh, care interzice oricum valorificarea în scopuri economice a produselor rezultate din clonare. Însă, în acest uh, text am fi intrat în contradicție cu celălalt text care se află în curs în trialog. Intervenție fără microfon. Văd că... Aș vrea să vă anunț că nu am uh, cartonașul, uh, cartela de vot la mine. Vom lua în considerare acest aspect. Mulțumesc. Există o solicitare. Vă rog uh, frumos să acceptați următoarea situație. În cazul în care există majoritate, nu o să întreb cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Nu voi spune acest lucru. Dacă văd majoritate, nu o să mai spun cine este pentru, împotrivă, abțineri și așa mai departe. Asta ca să ne folosim timpul într-o manieră judicioasă. Just...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 Împotrivă? Deschidem votul. S-a închis votul. Treizeci și două. N-am văzut toate mâinile ridicate. 186. Cine pentru? Mulțumesc. Adoptat. 16. 9 Envy. cine pentru? Mulțumesc. Adoptat. 17. cine pentru? Mulțumesc. Adoptat. Compromise. Vote, uh, amendamente de compromis. Uh, compromisul A. Deschidem votul, vot electronic, s-a închis votul. Adoptat. 192. cine e pentru? 2, 192. cine e pentru? cine e împotrivă? Respins. 193. Mulțumesc. Cine împotrivă? Respins. 194. cine pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Respins. Compromisul B. Deschidem votul. Votăm electronic. S-a închis votul. S-a închis votul. Adoptat. NV11. NV11. Cine-i pentru, cine-i împotrivă? Respins. 197. Pentru, împotrivă? Respins. Compromisul C. Vot electronic. S-a închis votul. Adoptat. 21, 201, raportorul, adoptat. 203, mulțumesc, adoptat. 204, mulțumesc. cine pentru? Împotrivă? Respins. 205, pentru împotrivă, respins. 206 pentru, împotrivă, respins. 22 al raportorului și 13 în vicinei pentru adoptat. 23 e foarte important și sugerez aici vot electronic. 23 vot electronic. Este vorba despre clonare. Mulțumesc, s-a închis votul. Știam, știam. Da, e vorba de elementele de bază, e vorba de date de bază, de aceea am vrut uh, să votăm electronic. Mai sunt încă două la care propun vot electronic, deși evident avem niște așteptări legate de rezultat. 208, 14. cine e pentru, împotrivă, respins. 15. Pentru. Mm, mulțumesc, adoptat. 209. Pentru. Împotrivă, respins. 24. 210, 16 envi, cine pentru? Adoptat. 25 pentru. Adoptat. 26 pentru. Mulțumesc. Adoptat. 211. Să votăm electronic. 211 vot electronic. Am niște așteptări legate de rezultat. Închidem votul. S-a închis votul. Respins. 212. Vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Domnul Hausling. 213. Cine-i pentru? Adoptat. 214. Altă chestiune esențială, votăm electronic. S-a închis votul. Respins. 215. Cine e pentru? Împotrivă respins. 216 pentru, împotrivă, respins. 27 pentru, mulțumesc. Compromisul de deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 31 pentru. Mulțumesc. Compromisul E. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 227, cine-i pentru? Domnul Hausling este autorul. Cine împotrivă? Respins. 36. Nu cred că e nevoie. 36 al raportorului. cine pentru? Adoptat. 228. cine pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul F. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 43. Cine e pentru? 43. Mulțumesc, adoptat. 45. cine pentru? Adoptat. 46. cine pentru? Adoptat. Două sute treizeci și doi. cine e pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul G. Deschidem votul. închis votul. Adoptat. 49 al raportorului. cine pentru? Mulțumesc, adoptat. 240, 240. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat? 241. Mulțumesc. Cincizeci. cine e pentru? Mulțumesc, adoptat. 51 al raportorului. Cine pentru? Mulțumesc, adoptat. Cincizeci doi. cine pentru? Adoptat. 53. cine pentru? Adoptat. 54. cine pentru? Adoptat. 55. Cine e pentru? Adoptat. 56. Cine e pentru? Adoptat. 57. Cine e pentru? Adoptat. 58. 249. Cine e pentru adoptat? Vot electronic. Compromisul H. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 251. cine e pentru? Adoptat. 60. Pentru. Mulțumesc, adoptat. 61. cine e pentru? Mulțumesc, adoptat. 252. Pentru. Adoptat. 62 pentru adoptat, 254 pentru adoptat, 63 pentru Bun. Verificăm electronic la 254. 254 verificăm electronic. Cine-i pentru? 254. cine e pentru? Haideți să verificăm electronic. Deschidem votul. Respins. 63. Pentru. Mulțumesc. Adoptat. 255. cine e pentru? Împotrivă. Respins. Să verificăm 255, deschidem votul. 256. 255, închidem votul. Adoptat. 256. cine e pentru? Împotriva? adoptat. 257. Mă scuza. 64, 64, cine-i pentru? Domnul Arniu, o traducerea la 257, nu știu, n-am înțeles care, ce s-a întâmplat cu 257? N-am votat la 257. Este caduc pentru că s-a adoptat 256. Pur și simplu e caduc. Deci votăm 64 acum. cine pentru? Adoptat. 65. cine pentru? Adoptat. Și acum trecem la Compromisul I. Deschidem votul la compromisul I. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Deci trecem la 68 al raportorului. cine pentru? Mulțumesc, adoptat. 69. cine pentru? Mulțumesc, adoptat. Compromisul J. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 71 acum. 32 MV al raportorului. cine pentru adoptat? Și trecem acum la amendamentul 33. cine pentru? Mulțumesc. cine împotrivă? Verificăm 33, verificăm 33, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 72, cine pentru? Mulțumesc că adoptat. Compromisul K. Deschidem votul, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Trecem acum la 278. 278. cine pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Respins. 74. Pentru. Mulțumesc. Adoptat. 279, 75. cine pentru? Adoptat. 76 pentru. Adoptat. 77. cine pentru? Adoptat. 78. Pentru. Adoptat. 79. Pentru. Adoptat. 80. Pentru. Adoptat. Și acum trecem la amendamentul 280. 281. Cine-i pentru? Împotrivă? Respins? 81 acum al raportorului pentru. Adoptat? 82 pentru. Adoptat? 36 pentru. Adoptat? 282 pentru adoptat. 283, 284, 284 pentru împotrivă, respins. 84 al raportorului pentru adoptat. 85 tot al raportorului pentru adoptat. 285 pentru. 85 a fost adoptat. 86 trecem acum, 285 e caduc. Cine pentru? șapte. Cine pentru? Adoptat. 88. Cine-i pentru? Adoptat. 89. Cine-i pentru? Adoptat. 287. Pentru. Împotrivă. Respins. 288. Pentru. Împotrivă. Respins. 90. Pentru. Adoptat. 91. Pentru. Adoptat. 92 al raportorului. Cine pentru adoptat două cine pentru? Adoptat. 292, pentru. Împotrivă. Respins. trei pentru împotrivă respins. 200 Bun. Trecem acum la 296. 296. cine e pentru? Adoptat. 297 pentru. Adoptat. 93. Cine-i pentru? Adoptat. 301. Cine-i pentru? împotriva respins. 302, cine pentru? 302, cine pentru? Adoptat. 95 al raportorului pentru, adoptat. 303, cine pentru? 303, 303, adoptat. Și acum trecem la 104, 104. Cine-i pentru? Mă scuzați, spune vorbitorul, 102. 102 al raportorului. Cine-i pentru adoptat? Și acum amendamentul 104 104. cine pentru? Mulțumesc, adoptat. Za. Amendamentul 105. cine pentru? Se adoptă. 106. Pentru? Se adoptă. 107. Cine pentru? Se adoptă. 39 Envy. Cine pentru? Se adoptă. 108 al de Cine pentru? Se adoptă. 109 pentru? Se adoptă. 110 pentru? Se adoptă. 40 NB pentru? Se adoptă. Amendamentul 111. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 112. Cine e pentru? Se adoptă. Amendamentul 113. Cine e pentru? Se adoptă. 114. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 115. Se adoptă. Amendamentul 305. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 116, cine pentru? Se adoptă. 306 pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul la 306. S-a deschis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 117. Cine pentru? Împotrivă. Trecem la amendamentul 41. Cine e pentru? Colegul nostru a votat împotrivă, se spune din sală. Deci era 22 la 22, s-a respins. Președintele spune amendamentul 41, cine pentru, împotrivă, se respinge. 118 pentru, se adoptă. 119 pentru, se adoptă. Amendamentul 307, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 120 pentru, se adoptă. 121, spune președintele, se adoptă. 308. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Votăm începând de la 123 până la 134. Sunt toate amendamente ale raportorului. Am putea să le votăm în bloc? Deci de la 123 la 134. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la amendamentul 135. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 136. Cine e pentru? 136. Mulțumesc. Se adoptă. Trei amendamente. 312, 313, 137. Cine e pentru? Se adoptă. 138 pentru. 138 pentru. Se adoptă. 139 pentru. Se adoptă. Amendamentul 43 Envi. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 141 și 44 Envy. Cine pentru? Se adoptă. Compromisul L. Deschid votul. Votăm electronic la compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 45. Cine pentru? <coughs> Mulțumesc. Se adoptă. 315. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 316 și 46 envi. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 144 144 Cine e pentru? 144 Mulțumesc, se adoptă. 140 O secundă, spune președintele. Da, trecem acum la 48 Envy. Cine e pentru? Împotriva se respinge. 318. Cine e pentru? Se adoptă. 146 și 49 envi. Cine pentru? Se adoptă. Amendamentul 319. Cine pentru? 319. 319. Cine pentru? Împotriva. Verificăm prin vot electronic 319. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum. 320. Cine pentru? Se adoptă. 321. Cine pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 147. Cine pentru? Se adoptă. 322. Cine pentru? 322. Împotrivă? Se respinge. 148 și 51 envy. Pentru? Se adoptă. 149 și 53 envy. Cine pentru? Se adoptă. 150 și 54. Cine pentru? Se adoptă. 151 și 55 envy. Pentru? Se adoptă. Amendamentul 323. Cine e pentru? 323. Împotrivă. Se respinge. Doriți să verificăm? Bine. Verificăm. S-a deschis votul la 323. S-a deschis votul. închis votul. Se respinge. Și ce se întâmplă cu dumneavoastră? A, se adoptă. Putem să trecem acum la amendamentul 154. E foarte bine că sunteți atât de atent. 154 și 57. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 155 și 57. Cine pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 324. Cine pentru? 324. Împotrivă se respinge. Și acum trecem la un amendament suplimentar al domnului Danta 100. 56. Domnul Agnew înseamnă întreabă de 324. Da, la cererea domnului Agnew verificăm electronic amendamentul 324. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dziękuję. Mulțumesc. Acum trecem la votul domnului Dantan, la amendamentul domnului Dantan 156. Cine e pentru? Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 325. Cine e pentru? Se adoptă. 326 pentru, împotrivă, 325 a fost adoptat, 326 respins. Trecem acum la amendamentul 327. Cine e pentru? Mulțumesc, se adoptă. 328 pentru. Se adoptă. 329 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 300 29. Îl verificăm acum prin vot electronic. S-a deschis votul. Cred că e respins. Se respinge. Se respinge în mod clar. Amendamentul 330. Cine e pentru? 330. Împotrivă? Se respinge. 331. Pentru? Se adoptă. 332. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 333. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 334. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 335 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum 338 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 339. 339. Cine e pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 157. Verificăm. Bine, verificăm votul la amendamentul 339. S-a deschis votul. Zamecam, zamecam, prelasul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 157. Cine e pentru? Se adoptă. 341 pentru, împotrivă, se respinge. patruzeci și doi acum. Cine e pentru? împotrivă, se respinge. 343 pentru, împotrivă, se respinge. 344 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 158 domnului Dorfman. Cine pentru? Se adoptă. 159 pentru? Se adoptă. 100 Amendamentul 1 al raportorului și 1 NV. Cine pentru? Se adoptă. 160 pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 2 pentru? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Se adoptă. Amendamentul 162 al domnului Agniu pentru? Împotriva. Se respinge. 163, domnului Dorfman, pentru. Se adoptă, mulțumesc. 164, pentru. Se adoptă. 165, cine pentru? Se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, se respinge. 168 pentru, se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului pentru, se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului pentru, se adoptă. Amendamentul 169 al domnului Buda, cine pentru? Se adoptă. Amendamentul 7 al raportorului și 5 Envi, cine pentru? Se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului pentru? Se adoptă. 6 Envi pentru? Se adoptă. 170 pentru? Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 9 se adoptă 171 și 10 identice. Cine pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 172 pentru. Se adoptă. 173 pentru. Împotrivă. Se respinge. 174 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 174 s-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge. 175, identic 176 și 11. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Se respinge. 178 pentru. Împotrivă. Se respinge. 179 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12 al raportului și 7 envi, Vicine pentru? Se adoptă. Trei amendamente identice pentru, mulțumesc, se adoptă. 182 pentru, Mulțumesc, se adoptă. 184, spune președintele. Se adoptă. 185. Pentru. Împotrivă. Verificăm votul la amendamentul 185. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 15 al raportorului. Cine pentru? Mulțumesc, se adoptă. Și acum votul final pe propunerea așa cum a fost modificată. Este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă și acum deschid votul final legis, uh, rezoluției legislative în întregimea sa. Vă rog să închideți votul precedent și să deschideți acesta. S-a deschis votul acum. Vă rog să deschideți votul. Se adoptă. Votăm acum decizia cu privire la deschiderea negocierilor interinstituționale și e nevoie de cel puțin 23 de voturi pentru. Este de asemenea un vot prin apel nominal și s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă decizia de a deschide negocierile. Felicitări domnului Tantan. Proszę Państwa, mamy chwilę czasu. Czy Pan poseł Dantek chce zabrać? Încă mai avem uh, puțin timp la dispoziție. Domnul Danton dorește să intervină? Nu? Bun. Spotkanie z komisarzem rozpoczyna się... Atunci uh, ne vom întâlni cu domnul comisar la ora 8 fix. Așadar, putem să luăm o scurtă pauză de 5 minute și reluăm la ora 8. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest vot foarte rapid. Amen. November. November. Yes, yes, yes. Proszę Państwa, rozpoczynamy. Domnilor și domnilor, trecem acum la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi și îi urăm uh, bun venit domnului comisar Hogan, comisarul nostru, practic. Sper că nu vă supărați că vă spunem comisarul nostru. Cum, după cum vă amintiți, uh, probabil, în 2013 a fost uh, adoptată noua strategie privind pădurile. Apoi uh, am avut un raport din proprie inițiativă al doamnei Köstinger, iar raportul a fost adoptat cu o vastă majoritate în Parlamentul European. Raportul uh, menționa necesitatea unei abordări cuprinzătoare și necesitatea coordonării. Iar uh, în uh, discuțiile în plen, comisarul spunea că se va întâlni cu noi și ne va spune despre procesul de implementare. Comisia Europeană a publicat o hartă uh, și un uh, plan multianual de punere în aplicare. Comisarul s-a ținut de promisiune, este astăzi alături de noi și cu siguranță ne va spune câte ceva despre planul de punere în aplicare a strategiei. E, przyjętym przez Komisję Eh, Sper că ne veți eh, spune și despre noul plan multianual de punere în aplicare a strategiei eh, forestiere a Uniunii Europene. Nu cred că trebuie să vorbim acum despre tot documentul. Bine, eu nu vreau să vorbesc despre acest document pentru că este un document al Comisiei și de aceea îi urez uh, un călduros bun venit domnului comisar căruia doresc să îi dau cuvântul, după care vor lua cuvântul coordonatorii și apoi uh, toți ceilalți colegi care doresc să intervină. Doamnelor și domnilor, subiectul este unul foarte interesant însă vă rog să vă țineți uh, și să vă limitați la elementele de bază. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta planul multianual de implementare a strategiei forestiere europene. Vreau de asemenea să uh, Recunosc și contribuția uh, celor doi comisari cu care am lucrat la acest dosar. Acest plan este rezultatul unei strânse cooperări cu statele membre în timpul procesului de pregătire și reflectă de asemenea uh, contribuția activă a factorilor de interes. Bineînțeles, uh, și Comisia Europeană a jucat un rol important în elaborarea strategiei forestiere a Uniunii Europene. Salut uh, rolul acestui, acestei comisii în ceea ce privește raportul din proprie inițiativă și vreau să recunosc rolul pe care l-au jucat uh, raportorii, în special doamna raportor Elizabeth Köstinger și raportorii din umbră. Cu toții suntem conștienți uh, de valoarea pe care societatea europeană o atribuie pădurilor. Pădurile reprezintă una dintre cele mai importante utilizări ale terenurilor, acoperind 40% din suprafața terenurilor din Uniunea Europeană și s-au extins în mod constant în ultimii ani pădurile uh, reprezintă un uh, sector uh, foarte important, mai ales în zonele rurale. Sectorul oferă 3 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pădurile sunt de asemenea un element important al vieții și al faunei și florei din Uniunea Europeană, jucând un rol important la protejarea biodiversității și a ecosistemelor. În fine, pădurile reprezintă un sector cheie și ne ajută să trecem la o economie cu emisii scăzute de carbon și e prietenoasă cu clima. Astăzi, sectorul uh, pădurilor se confruntă cu provocări și oportunități. Ne așteptăm la o creștere uh, a cererii de biomasă provenită din uh, păduri și la uh, dezvoltarea bioeconomiei. În același timp, eco, ecosistemele forestiere uh, se supun unor amenințări precum um, schimbările climatice cu furtuni mai frecvente, incendii, secetă și um, noi boli și dăunători. De aceea trebuie să avem o abordare mai durabilă care să pună în uh, echilibru uh, diferitele beneficii și, să, și care să crească rezistența la amenințările existente și emergente. Această strategie își propune să facă tocmai aceste lucruri. Obiectivele sunt de a întări uh, eforturile Uniunii Europene um, în reducerea despădurilor la nivel european și global. De asemenea, vrem să ne asigurăm că pădurile sunt gestionate potrivit uh, principiilor de management durabil. Reamintesc rezoluția Parlamentului European care subliniază că punerea în aplicare a strategiei forestiere trebuie să se facă printr-un plan multianual și printr-un efort uh, coordonat și uh, cu o birocrație minimă. Toate aceste elemente sunt reflectate în totalitate în planul multianual de punere în aplicare. Într-adevăr, uh, aceasta este în concordanță cu angajamentul meu de simplificare și în alte domenii. Printr-o serie de acțiuni concrete, acest plan multianual ne va îndruma pe noi și ne va ghida pe noi și pe sector către atingerea obiectivelor și priorităților strategiei forestiere a Uniunii Europene. De asemenea, încearcă să asigure coerența diferitelor acțiuni în domeniul forestier, cu implicarea diferitelor părți interesate. Această coordonare este tot mai importantă, având în vedere deciziile importante care trebuie luate în ceea ce privește Uniunea uh, Energetică și Uniunea uh, Climatică. În plus, își propune să fie concordantă cu uh, noua politică privind uh, biomasa și biocarburanții, uh, care va fi propusă de comisie în perioada următoare. Așa cum se subliniază în rezoluția Parlamentului European, planul multianual privind pădurile recunoaște necesitatea de a acorda prioritate promovării sustenabilității și competitivității sectorului forestier din Uniunea Europeană. Apoi, uh, este în concordanță și cu orientările politice ale președintelui Juncker. Să nu uităm că industriile forestiere din Uniunea Europeană reprezintă 7% din PIB-ul Uniunii Europene, având o contribuție importantă la crearea de locuri de muncă, mai ales în mediul rural, în care oportunitățile de ocupare sunt adesea limitate. Există o creștere tot mai mare de biomasă forestieră, astfel că există uh, presiuni pentru ca această industrie să crească și mai mult, astfel încât să contribuie la agenda de ocupare și de dezvoltare a Uniunii Europene. Apoi, uh, această strategie promovează uh, lemnul ca o materie primă sustenabilă, care poate contribui la decarbonizarea economiei noastre Planul subliniază de asemenea coerența între diferitele instrumente de politică ce vor uh, încuraja implementarea sa. Uh, planuri, programele de dezvoltare rurală oferă instrumentele necesare, precum investiții în uh, prelucrare și comercializarea produselor forestiere. În cele 87 mm, de programe care au fost deja uh, adoptate, măsurile forestiere au primit uh, cheltuieli publice de 7,4 miliarde de euro până în 2020. Planul multianual uh, va evalua cum aceste planuri vor crea valoare adăugată și cum vor putea fi aplicate în mod uh, eficient. Vom, vom colabora cu BEI pentru și cu instituțiile financiare internaționale pentru a pune la dispoziție finanțarea necesară. Și sperăm că până în 2016 acest lucru se va realiza. Un alt uh, instrument uh, este cel de-al uh, șaptelea program de acțiune de mediu, care oferă cadrul necesar pentru a îmbunătăți managementul mediului. Mă bucur că uh, în uh, procesul uh, de negociere cu Parlamentul și Consiliul am adoptat strategia în 2013. Avem și parteneriatul pentru inovație și programul Orizont 2020, care oferă um, linii de acțiune importante pentru dezvoltarea viitoare a acestui sector în cadrul unor parteneriate public-privat. Acest plan multianual um, abordează și aspectele globale Uniunea Europeană este în uh, prima linie în combaterea defrișărilor și uh, în uh, planul de acțiune a făcut foarte multe progrese de la punerea sa în aplicare în 2003. Pe de altă parte, o altă prioritate este formularea unui uh, plan de acțiune și o reevaluare uh, a strategiei până în 2018. După cum știți, pădurile sunt uh, diferite în diferite părți ale Uniunii Europene. De aceea, principiul subsidiarității se va afla în centrul punerii în aplicare a strategiei. Sprijinul Parlamentului va fi uh, important în această privință. Vom ține la curent Parlamentul cu privire la acțiunile specifice implementate și la finalul dezbaterii vom, uh, voi fi bucuros să spun câteva cuvinte în concluzie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. După cum am anunțat, vom începe cu reprezentanții grupurilor politice. Doamna Costinger, în numele PPE-ului, aveți cuvântul. Vielen Dank, uh, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a purta o discuție cu dumneavoastră în această seară pe marginea acestei strategii atât de importante. Aici, în comisia noastră, am lucrat foarte intensiv atunci când Parlamentul European, uh, în întregime, a luat o poziție importantă uh, în strategia privind pădurile. Ați uh, spus și dumneavoastră că, într-adevăr, pădurile îndeplinesc foarte multe funcții. Ele contribuie la creșterea economică, dar și uh, la aprovizionarea cu energie și e clar că potențialul pădurilor noastre trebuie să fie utilizat, fructificat mult mai mult. Și de aceea cred, așa cum a reușit și din expunerea dumneavoastră, uh, strategia pentru păduri, strategia forestieră trebuie să fie un adevărat uh, motor, mai ales uh, dată fiind însemnătatea economică și ecologică a pădurilor, cred că întotdeauna trebuie să avem o abordare echilibrată a celor două. Un element pe care aș dori să subliniez și despre care am discutat foarte mult în comisia noastră se referă la implicarea proprietarilor de pădure și a administratorilor noi am spus uh, foarte ferm că noi considerăm că este foarte important ca uh, să fie implicat Comitetul Permanent uh, pentru păduri și vreau să știu în ce măsură credeți că se poate face acest lucru, pentru că vedem că legislația europeană uh, de cele mai multe ori uh, Uh, fie că vorbim despre Natura 2000 sau alte programe foarte importante, oamenilor le este greu să, să gestioneze legislația europeană și cei care sunt afectați de normele noastre trebuie să fie implicați mai mult, trebuie să îi întrebăm uh, ce probleme au, ce părere au, uh, pentru ca și regiunile să poată folosi mai bine legislația europeană. Și vreau să știu, în primul rând, acest comitet permanent pentru păduri în ce măsură există planuri și măsuri concrete ale Comisiei prin care să existe o abordare mai coerentă împreună cu acest comitet. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł de Castro. Bardzo proszę. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, ne face multă plăcere că sunteți cu noi aici și că putem discuta am discutat și cu alte ocazii când am discutat despre planul Juncker, dar acum e altceva. Sigur, pădurile sunt foarte importante. Am discutat de multe ori despre ele în comisie și mai ales când am discutat raportul Köstinger dar un dialog cu dumneavoastră care se ocupă de diversele chestiuni din lumea agriculturii în Uniunea Europeană și mai ales din lumea silviculturii aici este foarte important. Firește, avem o atitudine critică față de diverse puncte aduse în discuție. De exemplu, cât uh, privește programul uh, fructele și laptele în școli, dorim uh, ca acest regulament să continue să existe în Uniunea Europeană și se pare că există o amenințare la adresa acestui program. Și când ne referim la acest regulament, se pare că Parlamentul a fost lăsat în afară în procesul de codecizie. Deci noi vom continua să ne apărăm rolul, rolul Parlamentului European pentru a apăra aceste programe. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru acest raport de punere în aplicare a strategiei forestiere a Uniunii Europene, uh, care sigur că este uh, o strategie în care uh, proprietarii privați de pădure joacă un rol foarte important și de aceea este important să fie și implicat. Săptămâna trecută, în uh, circumscripția mea, am fost uh, prezentă la decernarea premiului pădurilor și aici foarte mulți uh, proprietari privați uh, sunt uh, uniți într-o uh, într-o asociație și mi-au m-au rugat să transmit că e nevoie de planuri de gestionare a pădurilor, de administrare a pădurilor dar nu trebuie să le fie impuse astfel de planuri. Și mi-au spus că își doresc ca uh, Comisia să aibă curajul și să aibă încredere în uh, proprietarii privați de pădure că aceștia vor gestiona pădurea în mod uh, durabil și își doresc mai puțină birocrație, este nevoie de uh, gestionarea durabilă a pădurilor în toate cele 28 de state membre, dar în momentul de față uh, mi se pare că e problematic atunci când spuneți că 7,2 miliarde de euro au fost puse la dispoziție prin orizont 2020. Acești bani sunt deja planificați, uh, alocați. Uh, și eu nu-mi imaginez că vor exista programe speciale pentru uh, păduri, pentru sectorul uh, silvicultur, silviculturii. Uh, eu cred că programele de gestiune sunt foarte importante. Ele trebuie să vină de jos în sus, la nivelul autorităților uh, locale și doresc ca uh, proprietarii privați de pădure să fie văzuți ca antreprenori care își uh, câștigă traiul de pe urma pădurilor și de aceea să nu le impunem, să ne băgăm pe gât planuri uh, în cadrul Natura 2000 intervenind uh, prea mult în gestionarea. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Importanța silviculturii în Irlanda a ieșit uh, în evidență în momentul în care a venit la putere guvernul de acum. S-a discutat dacă vor fi vândute toate pădurile noastre pentru a plăti datoriile pe care nu ar fi trebuit să le avem încă de la început, dar asta nu are importanță. S-a discutat acest aspect și a dus la foarte mult interes pentru silvicultură de la cei care erau implicați direct acolo. Am descoperit că de fapt era una din uh, marile bogății ale țările noastre când vorbim despre ecosisteme, materiale de construcție, biomasă și și iar uh, opoziția s-a opus vânzării și am arătat cât de importante sunt pădurile și în felul acesta am convins guvernul uh, comisarul făcea parte din acel guvern, uh, s-a convins guvernul să nu vândă. Mă interesează foarte mult și am primit, am beneficiat de interesul companiilor din acest domeniu. Uh, m-am ocupat de o organizație numită Quilshare din Irlanda, o companie semi de stat uh, și mă întreb oare, domnule comisar, ne veți putea ajuta pentru că se aud acuzații uh, de fraudă la adresa noastră și, din păcate, dumneavoastră încercați să vă ocupați de silvicultură în Europa. Ce se va întâmpla? pentru că nu avem nevoie de asemenea acuzații de corupție. Sunt persoane care s-au adresat poliției cu informații, dar din păcate această întreprindere semi de stat nu cooperează. Ministrul nostru este singurul care poate să facă să o coopereze și nu-i forțează. Deci, uh, Acum avem un comisar din Irlanda, un comisar care a aparținut acelui guvern și mă întreb, domnule comisar, dacă vă prezint aceste informații, veți putea face ceva în acest sens? Pentru că sunt acuzații de 80-90 de milioane de euro fraudă la această companie semi de stat și nu avem bani și ar fi bine să știm dacă e adevărat sau nu și dacă e adevărat să încercăm să facem ceva în acest sens. Dar, din păcate, în acest moment, industria silvică nu este ajutată pentru că firma care se ocupă de majoritatea nu cooperează cu poliția și ministrul nu ne ajută. Oare dumneavoastră veți putea să faceți ceva în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Hausling. Ja, Domnule comisar, mă bucur că sunteți aici și mă întreb dacă ar trebui să discutăm doar despre păduri, Pentru că sunt multe subiecte despre care ar trebui să vorbim dacă toți sunteți aici. Și v-aș ruga să-mi dați un răspuns, să-mi dați un răspuns la interviul pe care l-ați dat săptămâna trecută. Vă refereați la situația laptelui. <coughs> Uh, ați spus că Uh, nu se află într-o criză atât de care să le pericliteze existența și vreau să știu cum vedeți dumneavoastră această criză? Puteți să vă imaginați că unii dintre producătorii de lapte s-au mirat când au văzut interviul dumneavoastră în care dumneavoastră spunea că nu e chiar așa o criză. Uh, dacă e adevărat că ei n-au nicio problemă și aceasta e părerea dumneavoastră, atunci spuneți acest, acest lucru aici, uh, public. Eu cred că trebuie să recunoaștem această criză. Acum, revenind la lemn. N-ați spus prea multe despre lemn, îmi pare tare rău. Ați spus că în principiu vedeți conflictul acesta în domeniul forestier între protecția mediului și utilizarea biomasei. Eh, dar n-ați menționat deloc acest conflict eh, și mă întreb de ce, pentru că există probleme. Și uh, industria forestieră ne-a trimis o scrisoare în care s-a plâns de uh, faptul că se exportă foarte mult lemn și, uh, din păcate, din acest, uh, din acest motiv, uh, aprovizionarea în Europa este uh, insuficientă. Uh, exporturile către China au crescut de 5 ori. Gând, mă, vă întreb pe dumneavoastră, nu vedeți un conflict aici? Și apoi, uh, programul Natura 2000 trebuie să fie refăcut sau nu? Care e părerea dumneavoastră? E o poveste de succes care trebuie lăsată să meargă așa înainte sau uh, poate ar trebui mult? <coughs> Mulțumesc! Dziękuję pan posła Gniu? Panie pośle. Mulțumesc, domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, acum când vine comisarul să discute cu Comisia Agri, apare un sub, uh, o subintrigă așa cu ajutorul domnului Flanagan și cu ajutorul celorlalți colegi din Irlanda, sunt pus la punct cu politica din Irlanda nu este singurul care face chestia asta, pentru că, la fel ca de obicei, o să fac și eu chestia asta, o să pun și eu niște bețe în roate. Înțeleg că, în conformitate cu regulile Parlamentului, nu ar trebui să avem la Strasburg o uh, reuniune a Comisiei Agri. Poate lucrurile s-au schimbat, toate regulile s-au schimbat, o să mă lămurească secretariatul, dar mai important decât atât. Uh, am înțeles întotdeauna că, de fapt, silvicultura nu era de competența Comisiei. Agricultura este, da, dar silvicultura, mi s-a spus uh, din surse sigure, că nu este de competența Comisiei. Așa că în momentul în care se spune că dorește să reducă birocrația, uh, e foarte bine, dar nu ar trebui să existe niciun fel de birocrație și o să ne spună chestia asta despre țara noastră, dar și o să le transmit comisiei uh, care se ocupă de păduri în țara mea, în Marea Britanie. Comisarul a menționat uh, și schimbările de climă, care e un alt nume pentru încălzirea globală, care nu s-a întâmplat. Și faptul că tăiem uh, copacii pe care transformăm în biomasă și atunci lucrurile se vor uh, schimba. Eu m-am băgat în această afacere și am pierdut bani, pentru că, de fapt, costă mai mult să tai acești copaci și să-i transporti la generatorul respectiv decât merită. A fost, de fapt, din punct de vedere vedere financiar și energetic o afacere negativă, perdantă. Deci ar trebui să ne bucurăm cu toții că au crescut nivelurile de dioxid de carbon pentru că vor crește mai repede copacii și nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și doamnelor, cred că acum și Este momentul să-i dăm cuvântul domnului comisar să răspundă la întrebările adresate până acum. Sunt 26 de persoane care doresc să intervină, așa că vă propun un minut și jumătate, două minute cel mult. Nu mai mult de două minute. Sper că o să fie suficient. Și apoi Comisar, comisarul va putea să comenteze pe marginea tuturor subiectelor aduse în discuție de eurodeputați. Doamna Heres Garcia, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că Uh, ni se adresează. Mulțumesc și doamnei Costinger uh, apropo de, de silvicultură. Cred că o abordare globală este ceea ce avem nevoie. Avem nevoie de o strategie europeană pentru păduri în Europa, pentru că până la urmă sigur este de competența statelor membre, dar problema se pune dacă folosim finanțarea din al doilea pilon al politicii agricole comune. În țara mea se decide la nivel regional, deci este este o chestiune care se hotărăște liber la nivelul respectiv, iar strategia aceasta ca să fie europeană trebuie să fie la alt nivel și trebuie să aibă alt nivel de finanțare europeană pentru că uh, în sacul ăsta general care este dezvoltarea rurală o să avem oarecare dificultăți Însă asta vreau să vorbesc despre uh, scrisoarea semnată de domnul Juncker săptămâna trecută, care are foarte multă semnificație pentru perspectivele financiare și mă întreb, domnule Hogan, Președintele Juncker vorbește de o simplificare a politicii agricole economice în termeni economici. În 2015 am vorbit de o uh, reformă financiară sau o să așteptăm așa cum uh, s-a decis până în 2018? Pentru că e foarte important pentru toți producătorii agricoli, pentru toți cei din uh, silvicultură, e foarte important pentru cei din țara mea să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Brennan. Mulțumesc, domnule președinte în uh, planul acesta de aplicare sunt multe lucruri bune și comisarul a reacționat la ce am discutat noi în Parlament și e bine să vedem că lumea își dă seama din ce în ce mai bun cât de, uh, cât, din ce în ce mai bine cât de importanți uh, sunt pădurile pentru uh, acest domeniu. Am fost în sudul Franței Eh, și am văzut acolo ce eh, rol joacă eh, culturile, pentru că ele fac captura de carbon și trebuie să ne gândim și la acest lucru. Trei elemente rapide. În ce privește utilizarea terenurilor, LULUCF, cum credeți că se potrivește acest lucru în cadrul energetic al Uniunii Europene? Trebuie ca măsurile să fie corecte, dar dacă greșim cumva o să fie o problemă. Unde se potrivește cel mai bine în ceea ce privește clima și energia? În al doilea rând, e o chestiune care a fost adusă în discuție la nivelul uh, Uniunii Europene ne bazăm pe biomasa venită din America, din America de Nord. Ce părere aveți? Mi se pare că le aducem foarte departe, de foarte departe, nu așchile astea de lemn uh, ca să le ardem în Europa. Și ar trebui să ne bazăm pe cunoștințe științifice. Credeți că este durabil să mergem înainte în felul acesta? Și mai important, nu trebuie să uităm și beneficiile pentru sănătate pe care le, aduc, le aduce cheresteaua și pădurile. Și îmi cer scuze că uh, voi pleca uh, înainte să îmi răspundeți dumneavoastră pentru că voi vorbi la One Minute Speeches în plenară. Mulțumesc despre închiderea unei oțelării. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu am întrebări eh, la dumneavoastră, domnule comisar. Eh, aș putea să vorbesc toată seara despre păduri, pentru că pădurile sunt într-adevăr foarte importante. Prima întrebare, și aici vreau un răspuns foarte concret. Sunteți pentru susținerea utilizării în cascadă a lemnului și cum vă puteți imagina această susținere? O altă întrebare sau observație. Vorbiți uh, în textul dumneavoastră despre faptul că trebuie să existe criterii de durabilitate, de sustenabilitate. Sunt uh, planificate astfel de criterii pentru întreaga Europa? Mă interesează acest lucru. De asemenea, mă interesează părerea, opinia dumneavoastră despre pădurile care aparțin statelor, dacă ele trebuie să fie gestionate în mod exemplar. Uh, știu că este o sarcină care ține de competența statelor membre, dar dumneavoastră, ca și comisar, cred că ați putea să influențați statele membre pentru ca pădurile deținute de stat să fie gestionate într-un mod exemplar. O altă întrebare. Cunoașteți faptul că pă, uh, daunele care sunt uh, Uh, provocate de uh, o faună exagerată sunt mai mari decât uh, cele provocate de incendiile de pădure? Ce credeți că se poate face în acest sens? Și de asemenea ați vorbit despre faptul că pădurea are un foarte mare potențial. Și cunoașteți, sunteți uh, conștient de faptul că există și o limită a pădurii, o limită a utilizării, că trebuie să protejăm pădurea de supraexploatare? Și uh, încă o întrebare de, despre Comitetul uh, Permanent pentru Păduri. Dumneavoastră ați spus că da, ar trebui să fie implicate pe aici, pe acolo și alte persoane care să fie chemate uh, în acest uh, comitet. Uh, mă întreb dacă nu ar fi bine să se extindă uh, componența acestui uh, comitet, pentru că e vorba de persoane care sunt într-adevăr uh, interesate și care au expertiză în domeniul forestier și aici este o mare responsabilitate. Dziękuję, pan poseł Nikow. Mulțumesc mulțumesc, domnul Nikov. Mulțumesc. Domnule comisar, ați vrut să fim mai concreți și voi încerca să fac acest lucru dar vreau acum uh, să vă felicit pentru acest plan anual de punere în aplicare a strategiei pentru păduri. Este bine că vorbim despre păduri nu numai în termen de cherestea, ci că sunt importante pentru biodiversitate. Ați venit în Bulgaria, ne-ați vizitat, ați văzut că pentru noi sunt foarte importante plantele medicinale și plantele uh, Uh, mirodenile, ele cresc în pădure ca și uh, diverse alte plante și ca și ciupercile și mi se pare că, de fapt, culegerea acestor plante aromate poate să devină o sursă foarte importantă de, pentru a crea locuri de muncă în zonele respective și ele se mai folosesc și în cosmetică. Și am o întrebare. Nu credeți că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie privind aceste plante aromatice. Poate culegerea plantelor aromatice ar putea să contribuie la creșterea economică. Este un element important pentru biodiversitate și modul în care se culeg aceste plante aromatice este foarte important pentru continuarea existenței lor, pentru că altfel rezultatele pot fi dezastroase. După cum spuneam, culegerea plantelor aromatice este importantă. Una e când vorbim despre competitivitatea sectorului silvic și alta e când vorbim despre bioeconomie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Andrew! Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți aici cu noi uh, în această seară, chiar dacă s-a modificat ordinea de zi. Cred, ca și colegii mei, că strategia aceasta forestieră este esențială pentru dezvoltarea zonei rurale. Mi se pare totuși cam ciudat că să intervenim uh, în proiecte pe termen mediu și lung, mai ales când astăzi peste tot în Europa agricultura are probleme și agricultorii se confruntă cu dificultăți, fie că e vorba de cei din industria lactatelor sau din altele. Să nu uităm foarte repede realitatea noastră cotidiană. Dumneavoastră continuați și spuneți că nu există criză, că prețurile nu cresc, dar realitatea cotidiană uh, care ne arată foarte clar că lucrurile stau altfel, iar reprezentanții tinerilor agricultori din Franța vă invită să veniți să vă întâlniți cu ei și e bine să ascultați apelurilor, pentru că situația este mult mai gravă decât ceea ce pare că se decide în incinta Parlamentului European și mai ales la comisia dumneavoastră. Și față de ce au spus colegii mei, vreau să pun o întrebare. Care este poziția dumneavoastră și apropo de bioclimat și energie, care este părerea dumneavoastră de, apropo de marea silvicultură, ce, deși agro-silvicultura, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul, Slim, domnul Slimovici, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, când ne dați posibilitatea să discutăm. Aș dori să vă pun o întrebare legată de aspectele de mediu ale agriculturii și mai ales ale silviculturii. Știm cu toții că se apropie reuniunea de la Paris, știm cât de importantă este reuniunea de la Paris Știm ce rol uh, are silvicultura și ce rol are agricultura în ce privește mediul. Întrebarea mea, care sunt obstacolele principale, după părerea dumneavoastră, uh, în calea unui acord la Paris în ceea ce privește agricultura și silvicultura? Sau mai pe șleau, ce ați dori să se înscrie în acordul de la Paris și ce credeți că nu se va înscrie și nu veți auzi la Paris și încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți aici cu noi. Mulțumesc foarte mult, domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Polonia, pădurile sunt proprietatea de stat și uh, opinia publică ține foarte mult la acest lucru, pentru că proprietatea de stat asupra pădurilor este o chestiune politică în campaniile electorale. Majoritatea populației noastre consideră că pădurile trebuie să fie proprietate de stat și să fie deschise pentru toată lumea. Dar mai există o chestiune care trebuie să fie înțeleasă. Uh, pădurile absorb foarte mult dioxid de carbon, iar lucrul acesta nu este avut în vedere în momentul în care ne luptăm cu încălzirea globală și cu schimbările de climă și încercăm să folosim biomasa ceea ce înseamnă că reducem uh, suprafața ocupată de păduri când ar trebui să avem din ce în ce mai multe păduri, ținând cont uh, de rolul pe care îl au, pentru că ele absorb emisiile de dioxid de carbon. Asta ar fi o politică rațională, dar pentru că nu există o asemenea politică, ne întrebăm care este obiectivul real al tuturor acestor acțiuni care se numesc protecția climatică, dar care de fapt uh, servesc unor interese ascunse. Sunt în favoarea ideii de a ține cont de rolul pădurilor, pentru că sunt un element care protejează clima și mediul. Dar asta nu este, de fapt, elementul cheie al strategiei. Mulțumesc foarte mult! Am avut o audiere la comisie pe această temă și s-au prezentat materiale foarte bune de către experți și cred că postulatul acesta uh, care merge în sensul întăririi și sublinierii rolul pădurilor sunt, pot duce uh, la contracararea unor elemente care țin de schimbările de climă. Însă nu toată lumea își dă seama cât de gravă este această problemă menționată domnul Wojciechowski și cât de important este rolul pozitiv al pădurilor care luptă împotriva schimbărilor. De... Doamna Aguilera, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt oarecum surprinsă. Pentru că e o dezbatere interesantă, fără îndoială, dar strategia forestieră este o strategie asupra căreia s-a pronunțat Comisia, ne-am pronunțat în plenul Parlamentului și acum când vorbim despre finanțare și când se uh, Uh, aprobă planurile care vor duce la finanțare, nu prea se poate face niciun fel de evaluare. Deci, cum spun agricultorii din țara mea, să vorbim numai de păduri când vedem ce se întâmplă pe câmpii. Mm. Sigur, e o chestiune importantă, dar mai există și alte lucruri relevante, așa cum spuneau și alți colegi. Întotdeauna, sigur, e o plăcere când veniți dumneavoastră să vorbiți despre orice temă, dar cred că ar fi bine să profităm de această situație, de prezența dumneavoastră și să vă adresăm niște întrebări. Uh, sunt de acord cu ce au spus unii dintre colegi, doamna Eran. Acolo există oarecare confuzie între ce a spus dumneavoastră și ce a spus domnul Juncker. Uh, Oare va, urmează o reviziune a politicii agricole comune în 2016 sau 2018? Este foarte important. Din cele spuse de domnul Juncker, nu înțelegem nimic, avem îndoiel, deci vreau să ne clarificați această chestiune acum aici. Și apoi, ce se întâmplă cu nou regulament privind distribuirea laptelui și a fructelor în școli? Este foarte important. Sau mm. am aflat că a crescut contingentul de uh, ulei uh, de măsline pentru Tunisia. Se crește la 35.000 de tone. Eu vin din Andaluzia, din Spania unde se produce ulei de măsline. Deci ar fi foarte important de ce crește acest contingent și de ce se modifică certificatele de import care permit tot anul intrarea uleiului de măsline. Sunt foarte multe aspecte, domnule comisar, și m-ar fi interesant să discutăm global, însă vreau să-mi răspundeți la întrebările pe care vi le-am pus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Petit. Gospodine predsjedniče, pozdravljam povjerenika. Ovog leta Korčulu i Pelješa... Domnule komisar. în regiunile Cociulea și Peliașaț au existat uh, incendii de pădure. 4.000 de hectare au fost pierdute. Nu doar pădure, ci și podgorii, și 4 milioane de euro, la 4 milioane de euro au fost estimate pierderile. Vreau să-l rog pe domnul comisar să militeze pentru plata cât mai rapidă a unor despăgubiri uh, corespunzătoare pentru ca oamenii din zonă să poată să-și reia activitatea și pagubele să fie acoperite. Croația are mai mult de 47% din suprafață acoperită de păduri și pădurea joacă într-adevăr roluri uh, multiple, foarte importante, cum ar fi uh, captarea carbonului, deci un rol important uh, privind schimbările climatice. În lumina conferinței de la Paris, vreau să vă întreb când anume va acționa Comisia la nivel concret pentru a susține în mod financiar, concret, pădurile. Mulțumesc. Bogovici, la proszę. Domnul Bogoviș, vă rog. Hvala za besedo. Lep pozdrav spoštovanemu Vesel... Mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule comisar. Sunt încântat să văd încă o dată că avem această dezbatere cu privire la păduri. Doamna Köstinger a elaborat un raport foarte bun Cunoaștem cu toții rolul important pe care îl joacă pădurile. Eu vin dintr-o țară în care 60% din suprafața țării este reprezentată de păduri. Și avem uh, o masă lemnoasă care reprezintă un uh, volum foarte mare. Este într-adevăr un sector deosebit de important și o masă lemnoasă foarte importantă. Am vorbit foarte mult în acest raport despre rolul silviculturii uh, și al agriculturii. Și cred că într-o țară ca a mea este cu atât mai important să vedem care este legătura între silvicultură și dezvoltarea rurală. De aceea cred că este un subiect foarte important și foarte serios. Uh, a doua dimensiune, care este foarte importantă, se referă la economia circulară. Iar în acest sens, pădurile joacă un rol foarte important în uh, întreaga economie, în uh, construcții, în uh, prelucrarea chimică, în producerea de bioetanol și așa mai departe. Toate acestea sunt integrate și joacă un rol foarte important. De aceea am două întrebări pentru dumneavoastră, domnule comisar. În primul rând, Care sunt planurile pentru viitor în ceea ce privește finanțarea cercetării în domeniul noilor tehnologii? Și, în al doilea rând, acești bani vor fi luați din fondul Juncker. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Nu vă voi vorbi despre păduri, deoarece cred că în uh, foarte multe țări europene uh, situația este foarte gravă. Mulți colegi au vorbit despre criza pe care o suferă agricultorii și numeroasele filiere. În Franța, în acest weekend, am comemorat un moment foarte dificil, pentru că um, aducem un omagiu celor 600 uh, de oameni uh, uh, care um, au comis suicid în agricultură anul acesta și uh, dumneavoastră trebuie să luați uh, măsuri pentru a combate această suferință a agricultorilor din Europa. De mai multe săptămâni ne-am adresat domnului comisar și am adresat întrebări și așteptăm un răspuns la această situație dramatică. Mulțumesc foarte mult, domnul Robea. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkoju už galimybę Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Uh, sunt recunoscător că mi-ați oferit această ocazie de a adresa câteva întrebări. În primul rând, aș dori să vă spun că uh, după ce ne-am uh, câștigat uh, independența în 90, pădurile au fost retrocedate proprietarilor anteriori și acum peste jumătate din păduri sunt private, însă uh, proprietarii nu dețin decât câteva hectare, restul este deținut de stat. Există structuri de stat, așadar, însă entitățile private nu au suficientă experiență în gestionarea pădurilor. Care este experiența dumneavoastră în ceea ce privește cooperarea cercetarea în domeniul silviculturii și ce metode ar trebui să alegem? Ar trebui să ne inspirăm din experiența altor țări? Care ar fi posibilitățile de cooperare și de sprijin în acest sens? O altă observație se referă la sectorul laptelui. Situația sectorului laptelui din Lituania este deosebit de dificilă. M-am întâlnit uh, cu producători de lapte care pun mereu aceeași întrebare. Ce va face Europa pentru noi? Și cum va arăta viața noastră mâine? Vor exista schimbări uh, care vor um, uh, pune capăt uh, declinului prețurilor și ne putem aștepta la un viitor mai strălucit? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Moi! Allora, um... Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție. Și întrebarea mea este următoarea. Aș vrea să știu, există o strategie europeană a pădurilor. Totuși, am văzut, uh, am asistat la uh, defrișări masive în Uniunea Europeană în scopuri economice și industriale care par să nu țină cont de nicio strategie. Așadar, cum pot autoritățile locale să joace un rol în uh, protecția pădurilor și a florei în general în regiunile lor. Cum se poate acest lucru? Cum pot autoritățile locale să lucreze împreună cu Comisia, cu întreprinderile private pentru a proteja pădurile? Întrebarea mea, de fapt, este dacă acest lucru face parte din strategie și dacă Comisia ține cont de acest aspect. Mulțumesc, domnul Dorfman. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe astăzi este rolul pădurilor și acesta sigur că este foarte important, dar sigur că rolurile sunt foarte diferite în funcție de uh, zonă. Pădurile alpine, de exemplu, sunt uh, cele mai familiare. Dar uh, vreau să mă alătur celor spuse de colegul meu Wojciechowski. Uh, și anume uh, se pare că protecția climei și utilizarea eficientă economică a pădurilor ar fi două uh, obiective contrare, dar nu e adevărat, pentru că dacă o pădure nu este utilizată, atunci um, pădurea uh, se deteriorează, pentru că um, lemnul vechi putrezește și împiedică creșterea lemnului nou și deci, protecția climei uh, are sens atunci când scoatem lemnul din pădure și îl folosim pentru scopuri, uh, în scopuri energetice, uh, astfel încât să nu mai folosim atât de mult combustibili cum ar fi gazul și petrolul. Deci, utilizarea pădurilor uh, este un element foarte important, uh, important din punct de vedere economic pentru mulți proprietari de pădure. Nu trebuie să punem sub semnul întrebării acest lucru, uh, dar, sigur, dacă această utilizare are loc în mod durabil. Mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru oportunitatea de a ne întâlni din nou. Am vrut să vă aduc la cunoștință o situație oarecum ciudată din România legată de această chestiune conexă, dacă vreți, cu împădurirea, și anume um, legată de ceea ce înseamnă posibilitatea de împădurire a pajiștilor degradate cu livezi sau cu uh, pom fructiferi de orice specie, chestiune care este imposibilă în momentul de față, dat fiind faptul că România și-a angajat să păstreze suprafața uh, neatinsă de pajiște până în 2017 și suntem într-o situație oarecum fără ieșire. Pe de o parte avem bani pe care i-am putea cheltui uh, pentru vițarea de livezi, însă nu avem terenul și de aceea v-am rugat să aveți în vedere posibilitatea de a debloca acest lucru de la nivelul comisiei, pentru că altfel iar o să fim în situația în care nu putem cheltui banii în acest domeniu. Și o singură, o ultimă chestiune mai am legată de ceea ce înseamnă aplicarea nu sunteți aici. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că e, avem nevoie de o dezbatere pe acest subiect și avem nevoie de un alt program decât uh, pachetul de susținere, pentru că acest pachet de susținere uh, este absolut uh, rizibil față de uh, amplitudinea problemei. Uh, nu putem să lăsăm oamenii expuși acestei uh, situații și să nu reacționăm. Państwa, ten sposób wykorzystaliśmy... Președintele. Domnilor și domnilor, cred că toți uh, cei care au dorit să intervină au intervenit deja, nu mai este nimeni care să dorească să ia cuvântul, așadar acum e momentul să-i dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum, în ceea ce privește aspectele care nu țin de civicultură, cred că ar fi mai bine să le abordez uh, întâi pe acestea. În, uh, am avut o ședință în septembrie și mulți din această comisie au contribuit uh, la dezbaterea privind laptele. Am avut 500 de miliarde și um, o sumă foarte importantă Uh, este o investiție semnificativă în zonele rurale și în agricultură. Adesea, agricultorii uh, germani uh, ne vorbesc despre problemele cu care se confruntă și totuși ei încă produc și primesc banii de la contribuabilii europeni. Pentru asta a fost concepută această politică. Există provocări, nimeni nu spune altfel, nimeni nu spune altfel. Repet, mi, însă când mi se spun aceste cifre, sunt, mi se pare greu să le cred. S-a vorbit despre schema laptele în școli și bineînțeles că vrem să finalizăm uh, demersurile până la finalul anului în ceea ce privește reformarea acestui program uh, laptele în școli. Face parte din pachetul pe care l-am anunțat acum câteva săptămâni. Domnule Flanagan, eu uh, nu sunt uh, investigator, sunt doar un biet uh, comisar. Nu am resursele să fac acest lucru la Digi Agri. Autoritățile competente au această sarcină. Este îngrijorător, într-adevăr, că nu primiți cooperarea care, de care aveți nevoie, însă doar atât pot face eu în calitate de comisar. Îmi pare rău. Apoi, referitor la aspectele de silvicultură, Uh, programul uh, de dezvoltare rurală din Irlanda preconizează o creștere de la 8% la 18%. Deci cred că va exista o creștere uh, semnificativă a cererii pentru produse uh, provenite din uh, silvicultură. Avem resurse semnificative uh, prin programele de uh, știință, de inovație și de dezvoltare în domeniu și vom încerca să creștem rolul bioeconomiei și al uh, bioenergiei în general. Aceste apeluri uh, care vor fi lansate și care au fost uh, lansate, cred că denotă buna noastră credință în ceea ce privește uh, promovarea rolului pădurilor, care joacă un rol foarte important Domnul uh, Bogovici vorbea despre Slovenia, vorbea despre faptul că 60% din suprafața totală a țării este acoperită de păduri. Deci dumnealui uh, probabil că ar trebui uh, să știe care sunt politicile ce trebuie puse în aplicare în acest domeniu. Ați vorbit despre rolul proprietarilor privați. Grupul de dialog uh, civil a fost consultat în legătură cu planul multianual de punere în aplicare și va fi, uh, va fi implicat în aplicarea sa. Și uh, președintele grupului este un proprietar privat de păduri. Cred că asta le poate da asigurări proprietarilor privați din sectorul forestier că nu vor fi ignorați. Domnule Buda, dacă ați putea să-mi trimiteți uh, detalii, ar fi mai bine pentru că ați menționat foarte multe aspecte tehnice și ar fi bucuros să analizez uh, mai în profunzime chestiunea. Domnul Agnew a vorbit despre faptul că uh, nu avem o politică forestieră comună, așa cum avem o politică agricolă comună, dar avem o strategie forestieră comună. 7,2 miliarde bani de dezvoltare rurală pentru împăduriri. Avem responsabilitatea să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt sunt investiți în mod corespunzător și uh, rolul statelor membre în implementarea acestor politici este evident foarte important. Sigur că asta nu face parte din uh, tratate și nu propun să facă parte din tratate, dar cred că avem oportunitatea de a crea mai multă valoare adăugată, mai multe locuri de muncă în zonele rurale decât o facem în momentul de față. Și cred că domnul Katainen um, uh, va face acest lucru. În Finlanda, de exemplu, de unde provine dumnealui, um, există această, această oportunitate. Poate că în alte domenii nu sunt atât de multe oportunități de creare de locuri de muncă precum există în uh, silvicultură. Acum uh, nu știu uh, dacă vom avea o politică comună forestieră, așa cum avem o politică agricolă comună, însă trebuie să ne asigurăm că banii sunt folosiți în cel mai bun mod posibil, astfel încât să garantăm o bună cheltuire a banului public și, uh, bineînțeles, și aplicarea principiului subsidiarității. Comisia este în procesul de elaborare a, a uh, versiunii finale uh, a acestui uh, plan și știți bine că și Parlamentul European trebuie să fie consultat astfel încât punctele sale de vedere să fie luate în considerare și vă promit că vă voi ține la curent cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a planului multianual. Cererea de materii prime pentru bioeconomie reprezintă o oportunitate de diversificare a pieței, însă aceasta reprezintă o provocare pentru gestionarea sustenabilă a pădurilor. Și evident, stabilirea unui echilibru corespunzător este esențială în domeniul sustenabilității. De aceea, Comisia, în strânsă colaborare cu părțile interesate din statele membre, abordează această chestiune. Punctul de pornire și baza acestui uh, demers uh, se referă la procesul uh, forestier european și aplicarea sa în practică și uh, există un uh, raport uh, elaborat de un grup de lucru care tocmai a fost aprobat de Comisia Permanentă pentru Păduri și acesta va fi integrat în acest proces. Noua politică privind uh, biomasa ar trebui să includă și gestionarea sustenabilă a pădurilor în conformitate cu strategia forestieră europeană și ar trebui să uh, țină cont și de aspectele care țin de utilizarea terenurilor și schimbarea folosinței terenurilor, așa cum spunea și domnul Brennan. Uh, ministrii de economie s-au întâlnit recent la Riga și uh, spuneau că aceasta reprezintă una dintre provocările Uh, care țin de uh, riscurile uh, energiei regenerabile și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale. Vrem să ne asigurăm că aceasta este o situație care, benefic- care este în beneficiul tuturor părților. În ceea ce privește LULUCF, nu am ajuns încă la o concluzie, însă civicultura va juca un rol foarte important în acest proces și în orice rezultat al acestor discuții. Uh, bioenergia și biomasa reprezintă și uh, vor rămâne una dintre uh, cele mai importante surse de energie până în 2020. Astfel, este important ca politica privind energiile regenerabile să fie pusă în aplicare de statele membre. Vom propune o nouă politică în domeniu în 2016, inclusiv o politică privind biocarburanții pentru transport și bioenergia pentru încălzire și generarea de electricitate și vom sprijini acest aceste măsuri prin programele de dezvoltare rurală și prin programele de dezvoltare regională iar producția uh, sustenabilă de biomasă poate fi susținută prin uh, practici sustenabile. Se poate acorda sprijin și pentru uh, instituirea de noi întreprinderi, de exemplu pentru comercializarea de biomasă și statele membre uh, au posibilitatea de a stabili aceste măsuri uh, în programele de dezvoltare rurală. Uh, statele membre au planificat alocarea a 3,3 miliarde pentru producerea de biomasă și vom vedea uh, care vor fi progresele. Per ansamblu, Comisia sprijină o abordare bazată pe cerere și ofertă iar statele membre și Comisia trebuie doar să stabilească niște uh, limite pentru a uh, asigura legalitatea aprovizionării cu lemn. Având în vedere resursele existente, este important uh, să asigurăm valoarea adăugată și să maximizăm eficiența resurselor, iar cei care comercializează lemnul trebuie să își alinieze practicile. Iar uh, barierele care există pe această piață trebuie să fie evaluate, ținând cont de diferitele caracteristici ale diferitelor piețe. Iar Comisia analizează în momentul de față această situație. Um, apoi, uh, fondul um, FEDER pentru 2014-2020 uh, cuprinde și măsuri pentru combaterea incendiilor de pădure. De exemplu, în sudul Franței Uh, programul de dezvoltare rurală poate fi utilizat uh, pentru măsuri de restaurare a pădurilor în urma incendiilor și uh, evident uh, că suntem alături de cei uh, care și-au pierdut viețile și de cei care au suferit foarte multe pagube materiale și umane. Pe de altă parte, avem un sistem de avertizare timpurie prin care creăm hărți și prin care publicăm rapoarte anuale în ceea ce privește incendiile de pădure. Apoi Uh, există și o decizie privind um, uh, securitatea civilă și măsurile de intervenție civilă în astfel de cazuri. Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a elaborat o fișă de îndrumare uh, referitoare la utilizarea corectă a măsurilor de prevenire a incendiilor de pădure și uh, acestea trebuie să fie aliniate la obiectivele programelor publice din uh, statele membre uh, noua strategie forestieră, forestieră subliniază și importanța produselor neforestiere ca o măsură de tranziție la uh, economia uh, verde. Apoi, uh, noul regulament prevede posibilități uh, pentru promovarea activităților um, uh, neforestiere și a produselor și serviciilor neforestiere și de, de asemenea susține și investiții în măsuri neforestiere în zonele rurale. Scopul este reducerea impactului consumului la nivel global prin uh, promovarea unei, unui management uh, sustenabil la nivel european și la nivel global. Și facem asta prin cooperare europeană și prin acțiunile externe. Uniunea Europeană colaborează cu uh, partenerii externi pentru a reduce uh, degradarea pădurilor în baza uh, cadrului Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Și vom aborda acest subiect la conferința de la Paris. Uh, cred că nu am uh, acoperit toate subiectele, însă voi reveni cu o notă scrisă uh, către aceia dintre dumneavoastră care au ridicat aspecte aspecte mai tehnice. Dacă mai aveți și alte uh, chestiuni specifice, voi fi bucuros să vă răspund în scris. Mulțumesc foarte mult! <coughs> Mulțumesc, domnule comisar. Suntem uh, cu toții conștienți că pădurile și silvicultura sunt uh, un subiect care ține de mai multe portofolii, nu doar de agricultură, ci și sănătate, schimbări climatice. De aceea este nevoie de o abordare cuprinzătoare care să țină cont de toate aceste aspecte. De aceea, strategia forestieră trebuie să fie privită într-un context mult mai larg. Suntem de asemenea conștienți de faptul că pădurile uh, țin de statele membre, sunt de competența statelor membre. Însă, pe de altă parte, este nevoie de acțiuni coordonate la nivel european. conferințele organiz organizate de diferiți factori de interes din întreaga Europa pot fi uh, foarte utile. Astfel de conferințe sunt uh, binevenite. Finanțarea este extrem de importantă pentru că fără finanțare nu putem să mergem prea departe în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această discuție. Există câteva subiecte urgente de mare actualitate, precum uh, laptele și criza laptelui. Cred că nu sunteți uh, surprins, uh, domnule comisar, că ne întâlnim cu toții cu agricultorii în circunscripțiile noastre. Asta face parte din activitatea noastră de zi cu zi. Asta nu înseamnă că uh, nu uh, Uh, ținem cont de strategia forestieră și doamna Köstinger a făcut uh, un rezumat uh, foarte pertinent. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi. Ne întâlnim săptămâna viitoare, luni, la ora 3. Apoi, marți, începem la ora 9. Vom avea un vot foarte dificil avem raportul domnului Hoisling, iar după amiază vom avea o altă uh, parte a întâlnirii noastre. Vă mulțumesc încă o dată. Vom uh, participa săptămâna aceasta la un eveniment important la Strasburg. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim, domnule comisar.